anexe pentru a include anumite prevederi specifice pentru a ajuta uh, cu tare sau cu tare uh, uh, partea sectorului în funcție de uh, statul membru. Dar noi am ținut cont, cum spuneam, de toate contribuțiile pe care le-am primit când am elaborat acest regulament. Mulțumesc, domnule președintele. Am primit uh, trei propuneri de rezoluție care vor fi supuse la vot mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Peterle, comunicarea Comisiei în ce privește lupta împotriva cancerului și parteneriatul european. Domnul Peterle, 4 minute. Hvala gospod predsednik, gospod comisar, eh, dragi colegi. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Prin acest raport luăm poziție în ceea ce privește una dintre problemele cele mai stringente din Uniunea Europeană. Cancerul se răspândește rapid. O persoană din trei sunt afectate. Cerem Comisiei și Consiliului să ia măsuri de luptă împotriva cancerului. Concluziile Consiliului din iunie 2008 și comunicarea Comisiei adoptată în septembrie 2009 fac obiectul acestui raport. Este important să luăm măsuri. Prin acest raport susținem unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale Comisiei și anume să se reducă incidența cancerului cu 10% în 10 ani acest raport uh, corespunde și rezoluției cu privire la strategia de sănătate. În această rezoluție afirmăm că trebuie să luptăm pentru accesul tuturor la sănătate și trebuie să punem accentul pe prevenirea cancerului. Este îngrijorător faptul că țările investesc doar 3% din bugetul sănătății în prevenire. S-ar putea crede că este o eroare statistică, însă cifra aceasta înseamnă că statele membre nu acordă o importanță suficient de mare prevenirii. E nevoie de mai multe eforturi de prevenire. S-a arătat că depistarea precoce a cancerului poate reduce mortalitatea. Un alt cuvânt cheie în acest raport este inegalitatea. Există mai multe tipuri de inegalitate. Există o adevărată cortină de fier între est și vest în ceea ce privește șansele de supraviețuire. Există diferențe de asemenea în ceea ce privește ratele de succes al tratamentelor și, de asemenea, în ceea ce vrește îngrijirile paliative și reabilitarea pacienților cu cancer. Cetățenii europeni nu înțeleg de unde aceste diferențe între statele membre. Există state membre care au programe naționale, altele nu. Există și diferențe în ceea ce privește colectarea de date statistice cu privire la cancer. Uniunea Europeană trebuie neapărat să ia măsuri de sprijin. E nevoie de o abordare coordonată pentru a lupta împotriva cancerului. Schimbul de bune practici nu va avea loc dacă nu va fi stimulat de instituțiile europene. Un alt cuvânt cheie este parteneriatul. Obiectivul ambițios al Uniunii Europene nu poate fi realizat dacă nu ne unim forțele. Cheia este ca cancerul să rămână o prioritate pentru instituțiile europene și naționale. Legătura strânsă între medici și pacienți nu este suficientă. E nevoie de un parteneriat politic, e nevoie de voință politică pentru a impulsiona acest proces de luptă împotriva cancerului în Uniunea Europeană. Aș vrea să subliniez importanța reabilitării pacienților cu, ca cu cancer. Cei care supraviețuiesc nu trebuie stigmatizați, ci din potrivă reintegrați în uh, viața socială și trebuie să își poată continua cariera profesională. Lupta împotriva cancerului este foarte importantă. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au contribuit la acest raport pentru ajutor. Mulțumesc. Domnul comisar Dali are cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mă bucur să văd că Parlamentul continuă să fie entuziast și să susțină activitatea Comisiei în domeniul prevenirii și controlării cancerului. Sunt recunoscă, recunoscător pentru eforturile care au fost făcute în pregătirea acestui raport, mai ales de către raportor, domnul Peterle acțiuni puternice la nivel european pot să aibă un efect important la nivel național, regional și local. Acest lucru subliniază potențialul parteneriatului european uh, pentru acțiune împotriva cancerului. Succesul parteneriatului depinde în mare parte de participarea activă a tuturor partenerilor săi numeroși și diversi. Până acum, statele membre, profesioniști în sănătate, instituții de îngrijiri medicale, ONG-uri, uh, organizații de specialiști, reprezentanți ai industriei au participat în pregătirea unor propuneri concrete de acțiune care să fie puse în aplicare până la sfârșitul lui 2013. Rămâne de văzut însă dacă această nouă modalitate de cooperare va duce la acțiuni mai durabile împotriva cancerului. Eu sper cu sinceritate că așa vor sta lucrurile. Obiectivul principal este acela de a atinge mai multe uh, obiective pe termen lung în combaterea cancerului și a utiliza mai bine resursele și acest lucru necesită angajamentul tuturor uh, partenerilor și sigur că necesită și finanțare adecvată susținerea Parlamentului pentru um, resursele necesare din uh, bugetul sănătății, această susținere a Parlamentului va fi crucială. Raportul cere uh, o abordare cuprinzătoare a acțiunilor de prevenire și control a cancerului. Multe dintre acestea au fost deja luate în uh, considerare în dezvoltarea parteneriatului pe baza comunicării Comisiei. Parteneriatul are cinci piloni principali. Promovarea și prevenirea, promovarea sănătății și prevenirea, inclusiv promovarea codului european împotriva cancerului, monitorizarea și diagnosticarea precoce pentru a pune mai bine în aplicare recomandările cu privire la monitorizare, la screening, schimbul de bune practici în uh, serviciul, uh, în serviciile sanitare, cooperare în ceea ce privește cercetarea pe cancer și uh, accesibilitatea informațiilor comparabile Uh, privind cancerul. Un obiectiv principal, o sarcină principală a fi, va fi, în cadrul parteneriatului, implementarea tuturor planurilor de acțiune. Obiectivul este ca toate statele membre să aibă până la sfârșit uh, planuri naționale integrate în lupta împotriva cancerului. Și deja există unele acțiuni care au fost puse în aplicare, alte acțiuni vor necesita uh, ajutor suplimentar și Comisia intenționează să ofere tot ajutorul necesar. Comisia, de asemenea, va colabora în continuare uh, foarte strâns cu Agenția Internațională pentru Cercetare în domeniul cancerului, care este un contributor uh, esențial la acest parteneriat. Uh, obiectivul nostru umbrelă este acela de a integra mai bine chestiunile legate de sănătate în toate inițiativele noastre de politică. Și acest lucru îl voi discuta cu toți colegii din comisie și sigur vom continua să ne focalizăm și mai departe asupra prevenirei prevenirii și încurajării unui mod de viață sănătos în parteneriatul împotriva cancerului. Vom încerca să utilizăm la maxim resursele limitate pe care le avem și susțin, uh, salut foarte mult uh, susținerea Parlamentului European în eforturile noastre. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la grupurile politice. Vorbitorii în numele grupurilor politice din partea socialiștilor, domnul Parnio, un minut și jumătate. Da, domnule președinte, domnule Dali, domnule comisar, acest proiect de raport, care tocmai a fost prezentat de domnul Petele, reia liniile directoare ale Comisiei Europene și este coerent și cu rezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 asupra luptei împotriva cancerului. Eu sunt pentru obiectivele parteneriatului european, așa cum a fost el conceput de Comisia Europeană, pentru a lupta într-un mod mai eficient împotriva cancerului. Că e vorba despre depistarea precoce, despre noi tratamente împotriva cancerului sau de lupta pentru a reduce inegalitățile din statele membre, iată tot atâtea scopuri finale care trebuie neapărat atinse și într-un timp cât mai scurt. Îi mulțumesc domnului Petele pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă și de, pentru amendamentele de compromis care au fost propuse. În calitate de orator în numele grupului socialist vreau să pun accentul asupra mai multor probleme. În primul rând, creșterea numărului de cazuri de cancer datorate expunere unor substanțe toxice la locul de muncă. De asemenea, faptul că pentru a reduce acest, uh, această rată a morbidității, trebuie să punem bine în aplicare directiva RICI și toate celelalte reglementări care prevăd uh, crearea unei liste cu substanțele toxice și cancerigene și mai ales interzicerea lor. În plus, avem nevoie de o definiție comună a handicapului, astfel încât să includem în categoria persoanelor handicapate pe acele persoane care suferă de cancer. Mulțumesc, domnule Parnio. Acum are cuvântul numele grupului ALDE pentru două minute, doamna Parvanova. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Dați-mi voie să-l felicit pe domnul Peterle pentru uh, că se asigure că lupta împotriva cancerului rămâne o prioritate. Nu e nevoie să repetăm cifrele, știm care vor fi costurile pentru Uniunea Europeană dacă nu investim resursele necesare, mai ales pentru a reduce disparitățile între statele membre. Impactul cancerului uh, amenință sistemele de sănătate publică și Uniunea Europeană trebuie să reacționeze adecvat prevenirea, cercetarea, informarea sunt importante și e nevoie de parteneriate și e nevoie de implicarea tuturor factorilor interesați, inclusiv a grupurilor de, de pacienți. Trebuie să asigurăm schimbul de bune practici între statele membre și e nevoie de o monitorizare atentă a acestor parteneriate. Sper că Comisia își va îndeplini uh, rolul și se va asigura că parteneriatele își ating obiectivele. Trebuie să ne asigurăm că bolile transmisibile sunt de asemenea incluse în mandatul Comisiei. E nevoie de asemenea de acces la prevenție, la diagnoză și la îngrijiri. Toate acestea sunt necesare pentru a atinge obiectivul nostru de a reduce inegalitățile în Europa. Domnule comisar, vă aștept mâine la ziua consacrată pacienților și angajamentul dumneavoastră este important pentru noi toți. Vă mulțumesc, doamnă Farvanova, pentru grupul GUE NGL. Un minut, doamna Liotar. Ja, commissaris en rapporteur, bedankt. Mulțumesc raportorului. Cancerul este o boală îngrozitoare. O boală în care, în cazul cel mai rău, nu se poate face nimic, dar din fericire noi putem să facem ceva acum. Trăim astăzi din ce în ce mai mult, trăim mai mult decât în trecut și, din păcate, cu cât trăiești mai mult, cu atât crește și riscul de cancer. Populația îmbătrânește și riscul de îmbolnăvire crește. De aceea toate statele membre trebuie să facă tot ce pot pentru a avea o politică sanitară bine țintită pe prevenție, monitorizare, programe de screening, um, medicamente împotriva cancerului. Acestea sunt elementele importante putem face și altceva. Există foarte multe um, substanțe carcinogene în uh, mediul nostru, de exemplu azbestul la locul de muncă sau chiar și în uh, alimentele pe care le consumăm există astfel de substanțe. Uniunea Europeană trebuie să protejeze consumatorii de astfel de substanțe chiar dacă trece peste anumite interese economice. Importantă este sănătatea oamenilor în primul rând. Acum pentru FD, doamna Rosbach, un minut folkesygdom som vi på grund af intensiv forskning begynder at vide en hel del Mulțumesc. Vorbim astăzi despre o boală îngrozitoare și știm astăzi că există predispoziții genetice în anumite cazuri. Două milioane de persoane au murit anul trecut din cauza acestei boli. Este salutară faptul că Comisia a instituit un program ambițios pentru a lupta împotriva cancerului în Uniunea Europeană. Aș vrea să știu care este poziția Comisiei Europene în ceea ce privește cercetarea. Puteți prevedea resurse financiare pentru cercetare? Care este importanța și prioritatea pe care o acordați cercetării? Cum se vor concretiza aceste obiective ambițioase? Putem, într-adevăr, să dublăm eficacitatea depistării în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul un minut și jumătate domnul Tănăsescu. Mulțumesc, domnule președinte! mai întâi a vrea să i mulumesc domnului peterle pentru munca depusă la acest raport. conform uh, datelor medicale cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate în europa în egală măsură pentru bărbai i femei. implicarea la nivel de comisie europeană în ceea ce privete parteneriatul creat pentru lupta împotriva cancerului înseamnă o nouă ansă la viaă acordată persoanelor lovite de această cumplită boală i familiilor acestora este esenial să continuăm în a ne uni toate eforturile pentru o conlucrare permanentă atât în ceea ce privete expertiza cât i în soluionarea noilor provocări care apar în astfel de cazuri. se impune astfel ca parteneriatul european privind lupta împotriva cancerului să asigure utilizarea cât mai corectă a resurselor competenelor dar i a mijloacelor de care dispun toate ările membre iar rezultatele progreselor înregistrate în lupta împotriva cancerului în diferitele ări ale uniunii europene să fie puse la dispoziia întregii europe. vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tănăsescu. Trecem acum la ceilalți vorbitori. Ia cuvântul doamna Estrella contra... Mulțumesc. Lupta împotriva cancerului trebuie să fie o prioritate. treizeci din cazurile de cancer ar putea fi evitate și efectele s-ar putea reduce prin depistarea precoce și prin inițierea tratamentului. Anumite cancere au efecte diferite în funcție de sexul uh, persoanei afectate. În Uniunea Europeană, peste 265.000 de, de eh, femei sunt eh, afectate de cancerul mamar și uh, eh, 25.000 de femei mor din, uh, de, din cauza cancerului la sân. Or, acest tip de cancer ar putea fi eliminat dacă s-ar generaliza programele de depistare și de vaccinare este esențial, deci, ca statele membre să extindă programele de depistare și vaccinare la toate femeile care au vârsta necesară pentru a beneficia de aceste programe. E nevoie de programe de educare, e nevoie de o sensibilizare a publicului în ceea ce privește necesitatea depistării precoce. De asemenea, trebuie să informăm publicul în ceea ce privește programele disponibile. Susțin așadar inițiativa Comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Estrela. Are cuvântul doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Conform comunicării Comisiei către Parlament, volumul examenelor de depistare a cancerului realizate în Uniunea Europeană este de mai puțin de jumătate din numărul minim anual de investigații care ar putea fi efectuate. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că testele de depistare sunt accesibile cât mai multor cetățeni și acest lucru devine posibil cercetarea din domeniu a făcut progrese în reducerea costurilor pentru teste i creterea preciziei depistării cancerului prin biomarcări. o invenie recent premiată la salonul internaional de invenii de la geneva permite depistarea unor forme de cancer în mai puin de ase minute cu un cost de sub un euro. este vorba de un senzor inventat de cercetătoarea uh, raluca iovanna van staden din românia care poate depista forme de cancer înainte de apariia simptomelor cu cea mai mare precizie dintre toate eh, metodele disponibile pe piaă ceea ce permite o rată mai mare de succes a tratamentelor. îmi exprim sperana că la comisie prin centrul comun de cercetare există un interes pentru această invenie i că se poate califica pentru a fi inclusă în recomandările pentru introducerea în cadrul programelor de diagnosticare. Mulțumesc, doamnă Antonescu. Trecem la intervențiile spontane. Dăm cuvântul domnului Luhan. Parteneriatul lansat de Comisia Europeană anul trecut este un instrument extrem de necesar, cancerul fiind cea mai răspândită cauză de deces după bolile sistemului circulator. Din păcate, există discrepanțe mari între statele membre în ceea ce privește calitatea îngrijirilor medicale și accesul la tratament conform unor statistici recente în statele din sud estul europei probabilitatea ca un bărbat să moară de cancer este de două ori mai mare decât un bărbat din țările nordice spre exemplu. consider că trebuie intervenit la nivel european în interesul cetățenilor europeni pentru a evita diferențele mari de diagnostic și tratament în statele membre ue. comisia europeană trebuie să aloce fonduri pentru cercetare în acest domeniu reuite precum invenia româncei raluca ioana van staden i anume un senzor care determină existena cancerului în corpul uman la nivel molecular direct din sânge printr o procedură simplă care durează mai puin de ase minute trebuie să fie susinute i valorificate la maxim. Mulțumesc, Luhan. Acum are cuvântul doamna Șenerova. Předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, s-a spus astăzi că o luptă eficace împotriva cancerului trebuie să conțină foarte multe elemente, începând cu recunoașterea, depistarea timpurie până la îngrijiri paliative. Trebuie însă să vă spun un lucru și familiile pacienților uh, pierd lupta împotriva cancerului. Familia trebuie să-l sprijine pe bolnav, dar această boală este una foarte grea și familiile trebuie să fie susținute uh, atunci când luptă împotriva cancerului. Trebuie să ne gândim mai mult și la membrii familiei pacienților bolnavi pentru că aceștia trebuie ajutați uh, nu doar acasă, ci și asigurându-li se accesul la uh, spitale speciale care să se ocupe de îngrijirea pacienților până în uh, stadiul final al bolii. Domnul Gallagher acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte se estimează că 3,2 milioane de uh, europeni sunt diagnosticați cu cancer în fiecare an. Și știți foarte bine că populația Europei îmbătrânește și atunci numărul persoanelor diagnosticate cu cancer se va dubla în următorii ani. Trebuie neapărat să uh, ne luptăm cu acest flagel. Știți foarte bine că uh, Cancerul se datorează mai multor factori, că vorbim despre obezitate, despre fumat, de excesul de alcool, de lipsa de activitate fizică și așa mai departe. Avem nevoie de mai multe campanii de promovare a unei vieți sănătoase și avem nevoie de programe suficient de bine finanțate. Depistarea precoce este de o intervenție vitală și din păcate foarte puține persoane beneficiază de posibilitatea de a fi depistați într-un stadiu precoce al bolii aproape 70,5 milioane au fost uh, um, afectate pentru cercetarea în domeniul cancerului în cel de-al șaptelea program cadru și sperăm ca această sumă să crească în următorii ani. Și atunci vreau să mă adresez uh, tuturor cetățenilor și mai ales uh, medicilor din țara mea care fac o muncă excelentă în lupta împotriva cancerului. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Ferman. Stimate doamne, stimați domni, sănătatea este un bun important care trebuie păstrat. Cancerul este o problemă globală care există în continuare în pofida um, tuturor eforturilor. Uh, conform OMS, în anul 2004, 13% din toate decesele au fost cauzate de cancer. Există în țară de văr 3,2 milioane îmbolnăviri pe an. Principalele tipuri de cancer printre principalele tipuri de cancer, numărându-se uh, cancerul pulmonar și cel uh, la sân. După cum s-a spus, uh, prevenirea este mai bună decât tratarea, pentru că aceasta este strategia cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, de asemenea. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă. Ferman, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte Cancerul este o boală teribilă și în țara mea persoane mai în vârstă sau mai tinere mor de cancer în fiecare zi. O treime din populație ar putea fi afectată. Pe de altă parte, s-au făcut progrese substanțiale. Doctorii și uh, surorile medicale, asistentele medicale au făcut eforturi pentru a face față acestei boli, însă trebuie să se investească mai mult în cercetare și aici are un rol important de jucat Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană poate să deblocheze fonduri pentru cercetare. De asemenea, trebuie să se sprijine cooperarea cu institutele de cercetare. Dacă întreprindem toate aceste acțiuni, vom face progrese și vom reduce numărul persoanelor afectate de cancer și uh, persoane care mor de cancer. Mulțumesc, uh, doamna Morvai. Vreau să vă cer scuze dacă o să fiu puțin personală, dar uh, dacă tot vorbim despre programul împotriva cancerului și cât de, atât de mulți colegi au subliniat cât de importantă este această boală, trebuie să-mi aduc aminte că acum mulți ani și eu am suferit de această boală. În uh, vreme de multe zile am uh, fost internată la oncologie și am avut parte de tratamente și în ziua de astăzi sunt aici, îmi desfășor viața în mod normal, îmi cresc copii și sunt sănătoasă. Vreau să îi încurajez pe toți cetățenii să se testeze, să meargă la medic și să fie uh, consultați, pentru că Uh, este foarte important acest lucru și a tuturor celor bolnavi le uh, urez uh, multă speranță și multă sănătate. Mulțumesc, doamnă Morvai. Are acum cuvântul domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt deosebit de mulțumit să constat atât de mult entuziasm în Parlamentul European entuziasm în lupta împotriva acestei uh, boli într-un mod uh, unitar. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor, domnul Petele, pentru contribuția dumnealui și vreau să adresez mulțumiri doamnei Morvai pentru faptul că ne-a dat o, o rază de speranță în acest uh, context care pare destul de sumbru. Multe din punctele de vedere exprimate în acest Parlament au dat importanța, au accentuat importanța comunicării Comisiei și pot să vă asigur că tot ceea ce a fost exprimat astăzi va fi studiat în detaliu atunci când vom uh, face programarea activităților noastre. În ce privește factorii de mediu, e adevărat că mediul este un factor determinant în lupta împotriva cancerului. Totuși, în Europa ne bucurăm de standarde foarte ridicate și astfel putem să diminuăm uh, uh, incidența acestei boli. Evident că eforturile trebuie să continue pentru a avea standarde uh, la un nivel și mai înalt. Industria farmaceutică este o parte integrantă a funcționării acestei strategii și a direcției mele generale în general. Avem un mare potențial de colaborare cu această industrie pentru a ne coordona mai bine eforturile și în, în special eforturile în domeniul cercetării și pentru a ne asigura că uh, totul funcționează în mod optim. În următorii cinci ani, principala latură a activității mele este să asigur accesul la mm, tratamentele disponibile pe piață și la medicamente. Pentru că principala problemă în lupta împotriva cancerului în Europa este tocmai existența acestei discrepanțe între diferitele părți ale Europei. Eu îmi doresc să fac eforturi pentru a îmbunătăți uh, uh, accesul la medicamente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și în încheiere aș vrea să spun că trebuie să continuăm să comunicăm pentru a-i convinge pe cetățenii noștri cât de important este să uh, uh, meargă la examenele de depistare precoce și să participe la Um, um, evaluări, iar femeile din Europa trebuie neapărat să facă testele de depistare. Mulțumesc, domnule comisar. Acum are cuvântul domnul Peterle. Mulțumesc. Trebuie să spun că dezbaterea din această seară a fost uh, o dezbatere foarte interesantă și vă mulțumesc pentru contribuții. Mă bucur că vorbim aceeași limbă și că avem aceleași obiective. Cred că împărtășim uh, aceeași părere în ceea ce privește motivațiile noastre și uh, în ceea ce privește necesitatea acestui parteneriat. Nu am avut uh, timp în prima mea intervenție să spun câteva cuvinte despre modul de viață sunt convins că putem face multe în această privință și dacă dăm exemplu noi, în calitate de politicieni, trebuie să promovăm un mod de viață sănătos. Și eu am uh, fost uh, diagnosticat cu cancer, ca și colega Morvai, și aș vrea să o felicit pentru că a triumfat în lupta în această boală, lupta cu această boală. Victoria sa demonstrează că un diagnostic de acest tip nu înseamnă neapărat o condamnare la moarte. Îndemnă Comisia să uh, întreprindă acțiuni uh, cât mai hotărâte și aș vrea să invit Comisia să coopereze strâns cu Parlamentul pe viitor. Până acum am avut o cooperare foarte bună și cred că prin cooperare putem obține și mai multe rezultate. am uh, reunit uh, un grup uh, care se intitulează Deputați împotriva cancer, cancerului. Dorim să luptăm împotriva cancerului și pentru prevenție. Vă mulțumesc. O seară plăcută în continuare. Mulțumesc, domnule Petele. Votul va avea loc mâine. Și trecem la